Le scrutin est ouvert. S-a deschis votul. Pas? O defecțiune tehnică cu cartela de vot. S-a rezolvat, deci s-a deschis votul. Votul s-a închis și transferul e adoptat 33 de voturi pentru, 3 împotrivă și 3 abțineri. et sur la modification des effectifs. Și în ce privește modificarea de personal. Vreți să votăm și aici? Bun, votul s-a deschis. Votul s-a închis și uh, se adoptă cu 35 de voturi pentru, unul contra și trei abțineri. Iar acum au projet budget. Trecem la președintele să întrerupe. Oui, quel vote? Moi, je ne voterai pas à ce moment-là. vot... Primul vot privitor la acordul care ne-a fost prezentat uh, și care a și făcut obiectul dezbaterii dintre noi de adineauri, vot cu apel nominal, votul s-a deschis, votul s-a închis, și se adoptă cu 24 de voturi pentru, 9 împotrivă și 6 abțineri. et alors maintenant, on vient aux amendements. Acum ajungem la amendamentele raportorului.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 Alors maintenant, nous devons nous prononcer sur... Deci trebuie să ne pronunțăm asupra amendamentelor raportorului. Uh, referitoare la acordul pe care tocmai l-am adoptat. E un vot în bloc, uh, în general, privitor la toate amendamentele sau le votăm unul câte unul? Madame Gardia Zaval? Doamna Gardia Zaval. <laughs> nu mai știu ce votăm acum, vă rog să mă lămuriți și pe mine. Amendamentele în bloc, ale raportorului sau ce, ce, ce anume votăm? Ce ne-a fost distribuit astăzi, lista de vot de astăzi? Deci votăm unul câte unul amendamentele sau lămuriți-mă și pe mine. Sau amendamentele orale ale raportorului care reflectă acordul? Alors, j'ai une demande. Vous avez la parole. Vă rog, atunci vreau să iau cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Deci grupul socialist ar dori să nu supunem la vot alineat unde se specifică toate liniile, unde se fac reducerile, că niciodată nu s-a făcut așa ceva în un raport. E aici un raport general și nu vedem ce interes ar fi, uh, ar avea în introducerea acestui alineat. Deci să votăm asta separat, dacă s-ar putea, ar fi, ne-ar conveni. Madame Gardia Zabal pense... Da, Gardia Zabal așadar consideră că nu e necesar să figureze într-un alina special fiecare linie bugetară unde s-au făcut reduceri față de proiectul de buget. Et, et donc, vous vous en tiendriez à... Deci, noastră ați uh, dori să vă referiți la primul alineat. Ah, Doamna Gardia Sabal, cerem eliminarea alineatului care începe cu increases the level of the ordinary expenditure și până la contingency reserve. Première phrase Președinte, dar prima frază spune decreases the level of the ordinary expenditure. Estimates by the Bureau by euro 20 million. Deci, prima frază să rămână de asta nu e necesar, pentru că tocmai s-a spus că se limitează cheltuielile ordinare cu 4%. Raportor, care e poziția dumneavoastră? <clears throat> well, I propose this oral amendment. Am, fă- am propus acest amendament oral datorită experienței din anul trecut, un, când am menționat nu doar uh, liniile bugetare, ci, dar și sumele corespunzătoare acestora. Și dacă mi-aduc eu aminte bine, am pierdut acest, uh, pierdusem votul respectiv și uh, s-a decis exact uh, propunerea făcută de doamna Guardia Zabal, deci eu aș înclina să fiu de acord cu propunerea făcută de ea acum. Oui, Holmeyer. Doamna Holmeier. Am o întrebare concretă în legătură cu acest aliniat dacă este vorba de plata personalului, aici trebuie respectat un statut și Comisia pentru Bugete nu are vreo competență de a lua decizii diferite față de uh, normele prevăzute în statutul funcționarilor publice referitoare la uh, indexările salariilor. Deci trebuie respectat statutul unde este prevăzută o procedură anume și în funcție de normele uh, statutului funcționarilor uh, publice, publici uh, se indexează salariul respectiv. Deci nu, totul depinde de statutul funcționarului public, nu de deciziile noastre. Noi nu putem să luăm o decizie contrară normelor legislative. Nee, das steht hier 1,4. Da, aici se precizează 1,4% pentru remunerări și așa mai departe. Euh, euh, am fost raportor anul trecut și am jurat că nu voi interveni, dar doream să spun că susțin uh, propunerea doamnei Gardia Sabal din două motive. În primul rând, să menționezi reducerile fără să spui suma n-are sens, din punct de vedere obiectiv. Așa că eu cred că asta n-ar adăuga nimic și apoi, dacă facem referire la ce s-a întâmplat anul trecut, există evenimente noi care au intervenit de atunci. De când am aprobat estimările până la votul definitiv, s-au întâmplat anumite uh, chestiuni, adică s-a creat un grup politic nou, deci nu putem să uh, reținem ce am votat la estimări pentru că nu mai e de actualitate se mai poate produce un uh, eveniment de această magnitudine, deci eu cred că propunerea doamnei Gardia Sabal este pertinentă. I-aș spune doamnei Holmeier că situația era aceeași anul trecut. Anul trecut am hotărât că pentru cheltuieli ordinare să limităm plafonul la 1,6. Și când am aflat că rata inflației este mai mare și că trebuie reajustat, atunci am hotărât pur și simplu să rămânem la 1,6 și să facem compensări între diferitele linii bugetare pentru a ne asuma costurile suplimentare. Opțiunea pe care o luăm acum este una, cea, una responsabilă în termeni bugetari. Iar în aceste condiții, pentru a ă, păstra marja pentru plata salariilor în 2016, am plătit o parte din chiriile pe 2016 în 2015. Intervenție fără microfon din sală. Da, au fost făcute transferuri la sfârșitul anului 2015 pentru a pentru a uh, trece de la chiriile din 2015 la cele din 2016. Puteți să vă uitați la acte dacă vreți. Uh, cine dorește să intervină în numele domnului director general? Mulțumesc, domnule președinte o clarificare referitoare la acest paragraf de, despre care vorbea doamna Gardia Sabal. Nu cred că trebuie să fie adoptat așa cum este scris, pentru că se refer, spune decreases the level, așa cum a fost el adoptat, nivelul așa cum a fost el a, uh, adoptat de către birou. A, uh, ne rămân două opțiuni. Fie țineți seama de faptul că Uh, și biroul a readaptat în jos această sumă uh, și astfel putem să tăiem această formulare din paragraf. În această seară va fi uh, adoptat proiectul provizoriu. Domnule raportor, poate că putem să rămânem la primul alineat și să spunem limits uh, Uh, expenditure for 2017 și așa mai departe. D'accord? Bun. Raportorul este de acord, deci vom tăia cu totul acest alineat, alineat așa cum a cerut doamna Gardia Sabal și uh, cum a fost uh, încurajată de către domnul uh, Depre. Au fost operate aceste modificări. Aveți amendamentele raportorului în față. La primul amendament, cine votează pentru? Vot global? Bine, atunci votăm toate, am toate amendamentele, adică documentul astfel modificat. Deci, documentul. Cine votează pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu e foarte clar, așa că facem o verificare prin apel nominal. Am deschis votul. Și am închis votul. 25 la voturi la 13 și 3 abțineri. Amendamentele sunt aprobate. Se adoptă. Bien. Vous avez les listes de vote. Aveți listele de vot. Avem un prim amendament oral al raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. Pentru. Președintele își cere scuze. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum amendamentul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Eu cred că se adoptă, dar verificăm oricum. Vot prin apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă 25 la 16. Compromisurile 4 și 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri și se adoptă. Amendamentul 23. Da, la 23, pentru. Împotrivă. Verificăm, vot prin apel nominal, am deschis votul. Votăm amendamentul 23. Am închis votul și se adoptă. 23 la 16 și 2 abțineri. Trecem la 29, cred, care se retrage, care este retras. Bun, deci compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 7 pentru. Pentru la 7 împotriva. Abțineri. Se adoptă 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37 pentru. Doamna Gardia Sabal, îmi cer scuze că întrerup votul, dar aș dori să cerem un vot pe părți aici, pentru că prima parte a amendamentului deja se face acest lucru, deci nu văd rostul. Nu văd de ce am votat pentru. Deci facem un vot pe părți aici, um, începând de la As the Secretary General. nu putem să cerem uh, biroului și secretariatului general să facă ceva ce se face deja. Deci facem aici un vot pe părți, aș propune, um, începând de la asks the Secretary General to ensure the necessary controls. Domnule Dupre, ce părere aveți ca autor al amendamentului? Intervenție fără microfon din partea domnului Dupre. Eu cred că trebuie să îl votăm așa cum este. Bun, așa facem. Amendamentul 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă abțineri și se adoptă. 43, amendamentul 43, pentru. Împotrivă. Verificăm. Pot prin apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. și se respinge. Deci acesta, aici intră și uh, amendamentele 43 până la 49, spune președintele. Nu ați votat? Dar de ce nu ați votat? Am făcut votul deja. pour reprendre le vote alors. Bon, écoutez, on va reprendre le... Bun, atunci reluăm votul la 44, 43. Vot unic, am deschis votul. 43 și 40, amendamentele 43 și 40. Mai lipsește un vot până la 38. Am închis votul. Douăzeci la 19, ca înainte. Amendamentul 44. Pentru. Bun, deci e caduc. 45, 46, 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Devine caduc. 49 asemenea. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 10. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Compromisul 10. Compromisul 10 pentru. Doamna Gardia Saval. Îmi pare rău. Da, vă rog. Cum n-am avut uh, timp să lucrăm, uh, trebuie să facem o solicitare orală. Pentru 53 am dorit un uh, vot pe părți pentru amendamentul 53, în afara compromisului. Bun, atunci votăm întâi 53. Pe prima parte, la 53. Pe prima parte a compromisului 10, spune președintele. Ba nu, de la amendamentul 53 pe care l-a solicitat doamna Gardia Sabal. Deci dumneavoastră doriți ca prima parte a amendamentului 53 să fie supusă la vot separat. Bun. Atunci vă rog să votați această parte. Herr Präsident. Domnule președinte, cred că ar trebui să respectăm lista de vot, să votăm în primul rând amendamentul de compromis 10 și dacă acesta va fi respins, putem discuta, putem supune la vot amendamentul 53. Deci v-aș ruga să votăm în primul rând Uh, compromisul 10 și apoi să votăm în legătură cu votul separat pentru 53. Nuestra propuesta es que la primera... Propunerea noastră, spune doamna Gardia Saval, e ca prima parte a amendamentului 53 grup, uh, să înlocuiască prima parte a compromisului 10. Oui, oui. În măsura în care am avut un compromis, văd că cred că ar fi rezonabil să începem cu compromisul și dacă este uh, respins, trecem la amendament. Doriți să luați cuvântul? Uh, nu. Nu cred că este momentul să schimbăm ceva în acest compromis, pentru că uh, o să avem o asemenea dezordine că nu o să mai știe nimeni ce votăm. Deci nu dorim să separăm aici acest amendament. Mulțumesc. Bien. Alors, je consulte. Bun. Cine uh, votează pentru compromisul 10? Împotrivă? Verificăm prin apel nominal. Am deschis votul. Scrutin e clos. Am închis votul. 21 la 17 și 2 abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Pentru. La 11. Cine-i pentru? Împotriva? Verificăm. Vot prin apel nominal, am deschis votul la 11. Am închis votul. 17 la 17. În cazul acesta respingem. Se respinge compromisul 11. Da, Domnul Călmă. Îmi cer scuze, domnule președinte, am o scurtă întrebare. Ar trebui să știu acest lucru, însă recunosc că nu-l știu. Uh, câți uh, membri uh, ai comisiei noastre au dreptul de vot? <laughs> Mindestens. 41. Deci 41. Bien. Donc le compromis est repoussé. Deci primul vot e respins, așadar reluăm amendamentele. Amendamentul numărul 56, cine e pentru? Împotrivă. Vom verifica, nu se înțelege exact. Votul s-a închis. Se adoptă cu 26 la 13 și două abțineri. Amendamentul numărul 57. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul numărul 55. Cine pentru? Împotrivă? Verificăm. Vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge cu 16 la 25. Compromisul numărul 12. Cine-i pentru? <clears throat> Cine împotrivă? abține Se adoptă. Amendamentul numărul 60. Cine pentru? Împotrivă? abține Se respinge. 61 împotriva, eh, cine pentru, mă scuzați, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 63, cine pentru, împotriva, abțineri, cred că a fost respins. Bun. Se cere verificarea prin vot electronic, 63. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 21 la 20. Vă rog să mă scuzați, spune președintele. Acum 64. Cine e pentru? Potriva. Șaizeci și patru. You voted for or against? Micro, mic, mic, micro, s'il vous Vă rog să interveniți cu microfonul deschis. 63. What was your vote? On amendment 63. La 63. Aș vrea să vot, să votez pentru și nu împotriva. A fost o greșeală. Președinte, deci un vot în plus pentru, ce deci a fost adoptat. Vă rog. Doamna da, Holmeier, a rog cuvântul. A votat pentru și dori să, se, să voteze împotriva. S-a înșelat pentru că credea că este vorba de un alt amendament. A fost o greșeală. Tocmai de aceea vă întrebase dacă este posibil să supunem din nou la vot amendamentul respectiv. De control. Sur l'amendement numéro... Deci facem vot de control, de verificare. Voorzitter, voorzitter, het reglement staat dat helemaal niet toe. De voorzitter... Domnule președinte, regulamentul de procedură nu permite acest lucru. Președintele deschide votul, îl închide și atât. Nu nu putem să dăm timpul înapoi, este păcat și mie mi s-a întâmplat acest lucru. Dacă unul dintre noi consideră că votul exprimat nu e conform cu voința proprie, Oui, Monsieur Rubig. Domnul Rubic. Domnule președinte, aș dori să ne clarificați care a fost rezultatul votului pe marginea amendamentelor 61, 62 și 63. Deci vă rog să ne repetați cum s-au votat aceste trei amendamente. Cum a, ce s-a întâmplat cu amendamentul 61? 60 a fost respins. și a fost adoptat, 62 n-a fost supus la vot, dar ar fi trebuit să fie supus la vot, întreb. Nu, deoarece 60 a fost respins. De deci 62 nu e caduc. Eu am comis o eroare, spune președintele, pentru că nu l-am supus la vot. N-am supus la vot amendamentul 62, deci vă rog să mă scuzați. Așadar, acum vă voi consulta, voi, deci voi supune la vot amendamentul numărul 62. Domnul Fernandez, vă rog. Da, la 62, Dar cine este pentru? Qui est contre? Împotriva. Verificăm. Vot electronic la 62. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. Cu 16 la 22 și 3 abțineri. Deci acum trecem la 63. 63 par apel nominal. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul scrutin est clos. Le 63 am închis votul, 63 se respinge, cu 21 împotrivă, 20 pentru. Acum ajungem la 64. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum compromisul numărul 13. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 70. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum trecem la amendamentul 71. Acesta devine caduc. Acum 72. Cine este pentru? Împotrivă. <clears throat> Verificăm. Vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge 13 la 27 abținere. Acum 74. Cine pentru? Împotrivă. Am ține. Verificăm. Vot pe nominal. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă cu 20 la 18 și 2 abțineri. 75, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum 73, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 76 pentru. Împotrivă. Verificăm. <clears throat> Vot pe nominal. Votul s-a deschis. 76, deci. Votul s-a închis. Se respinge. 18 la 23. 77. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 78 cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82. Cine pentru? Împotriva. Verificăm. Pentru că ne ați ridicat mâinile. 82 așadar. Uh, am deschis votul electronic. Acum votul electronic s-a închis și se adoptă. 16, 13, 11 abțineri. Amendamentul 83. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum 84. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86. <clears throat> Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar nu sunt convins, deci vom verifica. Votul electronic s-a deschis la 86. Votul s-a închis și se adoptă cu mare majoritate. Vă rog să ridicați mâinile. Câștigăm timp. 87. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 88. Uh, Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 89. Cine pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 90. Pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 91. Pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 92, uh, cine pentru, împotrivă, abținere. Verificăm că ne-ați ridicat mâinile. 92, uh, vot cu apel nominal, am deschis votul electronic. Se respinge cu 20 la 21. Acum 93, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 94 uh, pentru, Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 16. Cine pentru? Împotriva. Da, Galia Sabal, vă rog. Dar vot, mă scuzați, dar votul deja a avut loc. Da, veți din nou un vot pe păr, dar noi plecăm de la principiul care spune că uh, mai întâi votăm compromisul. Compromis a été voté. Și el a fost deja supus la vot. Se întrerupe vorbitorul, doamna Gardia Sabal. Nu, noi vrem să votăm separat o parte a compromisului. Vă rog, am mai făcut-o de o mie de ori, domnule președinte. O parte separată a compromisului am făcut-o la o mulțime de, raport, de rapoarte. Nu cred, nu schimbăm noi regulile jocului. Președintele, o secundă, dați-mi voie Doamna Gardia Sabal, vrem să eliminăm partea care corespunde amendamentului 96. Uh, Pot să vă dau exact uh, textul despre ce e vorba. On veut enlever du, du vote la partie... E vorba de partea particularly concerning the activities of the intergroup și până la that can be further developed. 16. Deci compromisul numărul 16, spune președintele. Dont on va faire un vote Deci să facem un vot separat. Cu două părți. Prima parte până la Interpretation on Demand. Quel est, quel est le texte là ah On s'arrête ici. Bon, sur la première partie qui s'arrête. Deci prima parte care se oprește la on demand. Da, a înțeles toată lumea? Dacă așa e cazul, atunci supun la vot prima parte. Cine e pentru prima parte? Mulțumesc. Cine este împotriva? 0, abțineri, 0, deci prima parte este adoptată. Și acum partea a doua care începe la particularly concerning the activities. Cine e pentru partea a doua? Împotriva. Verificăm cu vot electronic. S-a deschis votul. Scrutin clos. La deuxième partie. S-a închis votul. Partea a doua se adoptă cu 20 la 18 și 3 abțineri. Et ainsi, le compromis numéro 16... Astfel încât se adoptă și compromisul numărul 16. Acum amendamentul. Mă scuzați, vrea cineva să ia cuvântul? Nu e cazul. Amendamentul 98. Cine este pentru? Împotriva? Amendement Amendament 98. Din nou, amendamentul 98. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 99 pentru. Împotriva se adoptă. Amendamentul 100. Cine pentru? Împotriva. Verificăm cu vot electronic. Vă rog să votați. închis votul și se adoptă cu 22 la 17 plus 2 abțineri, Acum 101. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? <clears throat> se adoptă. Acum 102. cine pentru? Nu, s-a cerut verificarea la 101. Merci. Deci, la 101 suntem. S-a deschis votul la 101. S-a închis votul, se adoptă cu 22 la 18. 102. Cine pentru? Împotrivă. Din nou voi verifica. Votul electronic s-a deschis. 102. Votul s-a închis. Se respinge cu 17 la 24. Compromisul 17. Cine este pentru? Împotriva, fac pagina asta, se abțineri, se adoptă. Amendamentul 108. Cine pentru? Împotriva. Cred că a fost respins, însă vom verifica prin vot electronic. Votul s-a închis și se respinge. 17 la 23. 109. Cine pentru? Împotrivă. Abținere. Se respinge. 110. Pentru. Împotrivă. Da, nu ridica, din nou nu ridicați mâinile, deci vom verifica. Votul electronic s-a deschis. 110. Votul s-a închis. Se adoptă cu 22 la 18 și o abținere. Compromisul 18 acum. Cu uh, vot pe părți. în legătură cu ultima parte. Deci, acum, prima parte. Cine e pentru prima parte? Noi de pre, vreți să luați cuvântul? Partea a doua, domnule președinte, doar vreau să vă spun că nu, nu sunt pentru ideea asta, dar în atmosfera actuală să vorbim despre confortul parlamentarilor mi se pare, cum să spun, puțin nepotrivit față de opinia publică Știm că nu trebuie neapărat să călătorim în cele mai proaste condiții, dar să spunem că vorbim de confort, e cumva o provocare. Intervenție fără microfon. Sur la première part... Ei bine, la prima parte a compromisului, fără fraza pe care dorește să o șteargă domnului Dupre. Prima parte, voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă la a doua parte pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. La partea a doua al comprom a compromisului 18. Am închis votul se adoptă cu 21 la 17 și 2 obțineri. Amendamentul 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 115 pentru, împotrivă, verificăm vot electronic, am deschis votul, am închis votul. Se adoptă. Dar vă rog să ridicați mâna, pentru că dacă nu, trebuie să tot verificăm. 116 pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. 117 pentru, împotrivă. Abține. Abțineri? Îmi cer scuze. Eu cred că se adoptă, dar vom verifica electronic. La 117. Am închis votul. Se respinge. 118 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 119 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 120 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 121 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 122 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 123 pentru. Împotrivă. Eu cred că se adoptă, dar verificăm electronic la 123. Și am închis votul. Se adoptă cu 24 la 16. 124 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 125 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. 126 pentru împotrivă. Verificăm cu apel nominal la 126. Am închis votul. Se adoptă cu 28 la 12. 127 pentru. A, e caduc. 128 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 129 Deci acesta e caduc. 130. Deci 129 e caduc. Dar dacă n-am votat 129, cum e caduc 130? Deci votăm 130, nu? Dacă e același lucru, atunci și votul e același. Atunci trecem la 131. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri. Uh, verificăm la 132. Am deschis votul și l-am închis se respinge cu 22 la 17 și 2 abțineri. 133 pentru, împotrivă, abțineri. Nu am văzut mâinile ridicate, îmi cer scuze. Deci la 133, pentru. Împotrivă? Eu cred că se adoptă. 134, pentru. Împotrivă? Bine, verificăm. 134, vot electronic. Și am închis votul. Și se respinge cu 20 la 19 și 2 abțineri. 135 pentru. Împotrivă. Abțineri și se adoptă. 136, 7 și 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Toate. 139, 40, 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 142 pentru împotrivă, abțineri și se respinge. 143 cu vot separat al raportorului la partea cu believes that the funding for European political parties should not be increased. Bun, deci Votăm această adăugire a raportorului. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge și restul textului. 143 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 143, îmi cer scuze. Am ajuns la considerente. Amendamentul 1 pentru. Abțineri. Se respinge. 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4 pentru. Împotrivă. Verificăm. La 4. Am deschis votul. Și l-am închis. Se respinge cu 20 la 18 și 3 abțineri. 5 pentru. Împotrivă. Verificăm. Vot electronic. Și am închis votul. Se respinge. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Și se adoptă. Deci trecem la amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Eu cred că se respinge, dar, dar verificăm. Am deschis votul. Și l-am închis. Se respinge. 25 la 16. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Verificăm. Văd electronic la amendamentul 13. Am închis votul. Se adoptă. Am ajuns la votul asupra raportului modificat. Vot prin apel nominal. Am deschis votul. Și l-am închis. Și se adoptă cu 27 la 14 voturi. A fost uh, greu, dar am ajuns la capăt. Et chers collègues, y a-t-il d'autres questions Stimați colegi, văd că nu sunt alte chestiuni de introdus pe ordinea de zi, deci următoarea reuniune va avea loc în 25 26 aprilie la Bruxelles. Am încheiat reuniunea, o seară frumoasă!